Cine este împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 2. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Vă mulțumesc. 3, 4. Abțineri. Se adoptă. Colegiul European de Poliție. Un amendament cu privire la condițiile de eliberare din rezerva creditelor. Supun la vot formularea inițială și nu amendamentul socialist. Initial wording. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Cine este pentru initial wording? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Grupul socialist, abțineri, o abținere, o majoritate pentru, initial wording se adoptă. Trecem la comentariile privire la proiectele pilot și acțiunile pregătitoare. Îi dau cuvântul raportorului nostru. Am uh, lucrat uh, la ele la reunea coordonatorilor. Raportorul ne va spune care este stadiul negocierilor, dacă putem vota în bloc sau dacă este vorba despre uh, blocuri separate. Sidonia. Mulțumesc. Este vorba despre un set destul de mare de texte. Am primit o cerere de vot pe părți și e vorba despre un amendament legat de formul Societății Civile Uniunea Europeană-Rusia, amendamentul la linia 190406 este la pagina 31 și 32 și votul pe părți este la primul alineat, se referă la a treia propoziție, forumul va fi orgo organizat în cadrul summitului bianual Uniunea Europeană-Rusia. Și s-a solicitat votarea separată a acestei propoziții, Însă recomandarea mea este să uh, votăm pentru. Dacă înțeleg eu bine, este singurul vot separat. Nu sunt alte cereri de vot separat. Nu vă împing spre un vot separat. Vreau să fiu sigur că nu ă, neglijăm o preocupare politică a unui grup. Vă propun să votăm mai întâi această observație. Suntem la pagina 31 a caietului. Comentarul este la pagina 32. Este vorba despre un proiect pilot cu privire la societatea civilă, forumul societății civile, Uniunea Europeană, Rusia. Și fraza care face obiectul unui vot separat este fraza menționată de Sidonia, forumul va fi organizat în contextul uh, summitului Uniunea Europeană-Rusia. Cine este pentru această frază? Vot electronic. Vom uh, număra atunci. Cine este pentru? 21 de voturi pentru. Cine este împotrivă? Mult mai puțin. Având în vedere de numărul de persoane prezente, dreapta, dreapta este mai bine mobilizată decât stânga. Mobilizarea triu triumfă. Unii muncesc mai mult decât alții. În bloc, tot restul. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Cine este împotriva? Două împotriva. Abțineri. Nu sunt abțineri. Se adoptă. Felicitări raportorului Proiecte pilot sunt întotdeauna o chestiune delicată. Am votat tot. Vor rămâne amendamentele suplimentare menționate azi dimineață, inclusiv amendamentul socialiștilor cu privire la resursele proprii. Mai avem, mai avem voturi votul doamnei Matera. E vorba despre amendamente identice. Aveți lista de vot cu amendamentele cu privire la fondul de ajustare la globalizare. La alineatul 5 avem amendamentul 1 al domnilor Alvaro și Haglund. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Toată lumea în afară de autori. Abțineri. Amendamentul acesta este respins. Supunem la vot amendamentul numărul 2 al doamnei Darden și al doamnei Grelie. Cine este pentru? Socialiștii și verzii. Cine este împotrivă? Se respinge. Abțineri. Domnul Artong se abține. Amendamentul numărul 3 ai domnilor Alvaro și Haglund cu un amendament oral al raportorului. Este un amendament care convine autorilor. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Domnul Bocros. Abțineri. Se abțin socialiștii, verzii, GUE. Bine. E un subiect uh, în privința căruia nu aveți nimic de făcut. Vot final. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Cele patru rapoarte sunt adoptate. Îl felicit pe raportor. Ne rămân transferuri. Transferuri uh, Surian transferurile care corespund celor patru rapoarte. Poate că le putem vota în bloc. Sugerez un vot în bloc, un vot pozitiv. Vot în bloc pozitiv cu privire la transferurile uh, care corespund celor patru blocuri. Cine este împotrivă? Mulțumesc, abțineri. Este același vot. E destul de logic. Apoi avem transferul numărul 28, domnul raportor. Sunteți pentru. Propuneți în, în bloc 28, 52 și 53 raportorul nostru. În ceea ce privește 53, aș vrea să amân votul. supun la vot 28 și 52. Amânăm decizia cu privire la 53. Domnul Hartong? Un uh, vot separat uh, aș vrea la 28 și 52. Supun la vot mai întâi 28. Cine este pentru? Doar 28. Mulțumesc. Împotrivă. Mulțumesc. Abțineri. Se adoptă. Supun la vot 52. Cine este pentru? Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. O abținere. Votul se amână pentru o viitoare ședință pentru 53. Am încheiat cu transferurile lui Laslo Surian. Raportorul nu este prezent. Sunt uh, gata să-l înlocuiesc. Am instrucțiunile raportorului, instrucțiunile domnului Manca. Avem trei cereri de transferuri care privește alte instituții. Curtea de Justiție, E vorba despre transferul unei sume de 1 milion de la linia remunerații la alte nevoi administrative care uh, sunt destinate funcționarilor care au fost recrutați de către Curtea de Justiție pentru a face față celor care decurg din tratatul de la Lisabona. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Abțineri. O abținere se adoptă. Apoi, avem un al doilea transfer care se ocupă la comitet, de ocup, Comitetul Regiunilor. Este vorba despre o schimbare a organigramei. Nu există efect bugetar. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Se adoptă. În sfârșit, ultimul transfer care se referă la Comitetul Regiunilor. E un transfer pentru pregătirea permanentă a funcționarilor din Comitetul Regiunilor, având în vedere că a existat un, a existat un excedent în privința centrului de primire pentru uh, copii. se iau bani de la copii pentru a li se da bani persoanelor în vârstă. Rămân, banii rămân în familie, spune Iuta. Putem uh, să avem încredere în Comitetul Regiunilor că își utilizează inteligent uh, banii. Eu, în orice caz, sunt pentru. Ce este pentru? Împotrivă. Mulțumesc. Abțineri. Se adoptă. Am încheiat cu transferurile, am încheiat cu voturile, am încheiat și ordinea de zi. Este ora 12, lucrăm cu o viteză remarcabilă, din fericire, pentru că conferința președinților uh, acordă, uh, lucrează ore suplimentare. Vă amintesc că ne revedem în Comisia pentru Bugete joi după masă. Dacă se poate la cererea anumitor coordonatori importanți, începând cu ora 14. pentru voturi și vă rog, vă rog să aduceți uh, cartelele de vot. Până atunci, lucrăm la amendamentele suplimentare în această dupămasă și de îndată ce voi ști care este ora exactă la care se desfășoară conferința președinților, din două una. Fie desfășurăm conferința președinților fără reprezentant, un reprezentant al Comisiei pentru bugete și atunci ne putem organiza munca cum vrem ar fi destul de ciudat, însă asta ar însemna că ne putem organiza cum vrem dimineața. Sau conferința președinților vrea să discută despre bugete cu reprezentanții Comisiei pentru Bugete și, în funcție de oră, vă voi propune o reuniune a coordonatorilor înainte. Și dacă conferința președinților este la șapte de dimineață, reuniunea coordonatorilor va fi organizată după. Însă, în orice caz, vom avea o reuniune a coordonatorilor înainte de voturile de la mini-plenara de joi și înainte de uh, controlul bugetar de la ora 14. Vă mulțumesc foarte mult uh, și am suspendat ședința.